Dragi colegi, domnule comisar, haideți să ne reluăm lucrările. Și înainte de a trece la punctul de pe ordinea de zi referitor la proiectul de buget pentru 2013, aș dori să precizez că după votul de azi dimineață din Comisia pentru Bugete, referitor la raportul colegului Göran Ferm care se referă în același timp la un proiect de decizie și la un proiect de regulament referitoare la obligațiunile de proiect, considerăm că votul de azi dimineață reprezintă mandatul de negociere al echipei Parlamentului în vederea unui eventual acord în prima lectură, conform cu acordul 70 și anexa 21 din regulamentul Parlamentului, toate grupurile politice vor fi reprezentate în echipa Parlamentului prin raportor însoțit de raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Trecem acum la examinarea proiectului de buget pentru 2013 adoptat de Colegiul Comisarilor în dimineața aceasta. Domnule comisar, vă urăm bun venit! Procedura a fost uh, una neobișnuită. Coincidența face ca președintele Parlamentului să fi fost invitat în dimineața aceasta să participe la reuniunea Colegiului Comisarilor iar, în practică, consecința a fost că dumneavoastră, domnule comisar, nu ați putut veni la noi decât în această după-amiază. Însă, din păcate, spre deosebire de ce înțeleseserăm noi, a avut loc o primă prezentare către presă, făcută de președintele Parlamentului și de dumneavoastră înainte să veniți la Comisia pentru Bugete. Evident că Parlamentul a primit informația la prima mână, însă, sigur, a fost primită de un personaj eminent ales chiar de noi, care este chiar președintele nostru. Cu toate acestea, însă, nu suntem chiar uh, foarte mulțumiți noi de la Comisia pentru Bugete. Sigur că nu vor fi alte consecințe. Esențial este, de fapt, conținutul și știm uh, cu toții că bugetul pentru 2013 uh, are o deosebită importanță în contextul general actual, dar și pentru că este bugetul pentru ultimul an din cadrul multianual 2007-2013, care va fi o referință pentru următorii ani. Domnule comisar, vă dau cuvântul chiar acum. Mulțumesc, Alain, Probabil că ar trebui să încep cu o scurtă explicație. După cum a spus președintele Comisiei uh, pentru bugete, săptămâna trecută ne-am confruntat cu o nouă coregrafie, dar aceasta nu trebuie să se și transforme într-o nouă tradiție. Președintele Parlamentului a venit la noi chiar în momentul în care, în mod normal, noi ar fi trebuit să venim la COBU ca să prezentăm comisiei dumneavoastră bugetul înainte de a lua cuvântul în fața presei, exact la 11.30, moment care a coincis cu vizita mea prevăzută la Comisia pentru Bugete. Ne pare rău însă că am stricat această agendă tradițională, dar nu este atât de grav, pentru că ne confruntăm cu alte provocări pentru 2013 provocări care necesită o cooperare foarte strânsă între instituții și aceasta este una dintre condițiile din ce stau la baza alcătuirii acestui buget pentru 2013. Dacă prezența unui președinte reprezintă o nouă tradiție la Colegiul Comisarilor, putem să repetăm aceeași procedură ne, ne deschidem în primul rând către Parlament și apoi către presă. Este absolut posibil să se uh, aranjeze agenda, însă procedura tradițională este, uh, cred eu, foarte importantă. Deci, uh, haideți acum, uh, trecând peste această excepție, haideți să vă prezint proiectul de buget pentru 2013. Cred că nu trebuie să vă mai repet uh, cât de important este acest buget. Ultimul buget știți bine că a acumulat foarte multe probleme în mediul uh, excepțional din Europa. Bugetul nu stă la baza problemelor fiscale ale statelor membre și nici nu este soluția la aceste probleme fiscale ale statelor membre. Am considerat că dacă luăm doar dobânda pe datoria unui stat membru, aceasta, acestea reprezintă de trei ori mai mult decât bugetul european. Doar dobânda de plătit pentru datoria unui stat membru e de trei ori mai mare decât bugetul european. Deci noi nu suntem nici cauza crizei, nici soluția. Mă refer la bugetul european aici, însă important este să găsim acest echilibru între investiții Uh, și uh, consolidare fiscală. În 8 state acționăm, cele 8 state cu cea mai mare rată a șomajului, acolo se vede clar că uh, criza creditelor egal lipsă de investiții, ceea ce afectează mai ales generația mai tânără. Nivelul plăților este mai mic pentru doi colegi, Johannes Hahn și încă un comisar, care au acum angajamente de plată mai mici decât în 2008. Și chiar dacă bugetul crește cu 6,8%, cum veți vedea, de fapt, conform estimărilor pentru coeziune și pentru agricultură, astfel nu se acoperă nevoile potențiale pentru 2013. Sigur că uh, avem propunerea de a restrânge bugetul administrativ, după cum știți. Aici aveți în față un grafic uh, pe care cred că îl cunoașteți destul de bine, însă ajungem acum la sfârșitul perspectivelor financiare și avem nevoie de plată suplimentare. Însă nu este uh, nicio surpriză, e normal. 27 de capitale din Europa știu acest lucru. Așadar, nu comparăm aici uh, volume, ci comparăm evoluția în timp și, evident, tendința este similară. Putem trece la următorul grafic. Este o tendință similară, dar nu identică, după cum vă vedeți. Creditele de angajament și creditele de plată la sfinele perspectivelor financiare, vedeți aici diferența dintre angajamente și plăți. Începând din 2007, înainte aveați comparația perspectivelor financiare care arătau că tendința e tot timpul aceeași, acumularea plăților la sfârșit. Aici vedeți că 2007-2008 s-au pierdut multe și astfel s-au amânat uh, perspectivele financiare pentru că am promis, dar nu am implementat și am accelerat implementarea la sfârșit. Cu toate că uh, anul trecut uh, Diferența a fost de 18 miliarde de euro între creditele de plată și cele de angajament pentru un viitor. Noi am propus 13 miliarde de euro. Avem un munte de angajamente neplătite. Mai sunt peste 200 de miliarde de euro neplătite, necheltuite. A fost o delegație a Parlamentului European la Luxemburg, la Consiliul de Afaceri Generale. Uh, și multe delegații m-au întrebat care este soluția la acest rest a lichide, RAL. Mi le-am spus că e foarte simplu. Testul se dă astăzi, când uh, propunem proiectul de buget pentru 2013. Nu este un răspuns miraculos, dar este parte din răspuns. Și trebuie să plătim angajamentele uh, nerezolvate, angajamentele în curs. Altfel, nu putem rezolva problema acestui așa numit rest a lichide. Probabil că nu e nimic nou pentru dumneavoastră, pentru că v-am mai prezentat toate aceste lucruri. Vedem acum continuarea pentru 2013. Liniile albastre, liniile continu, linia continuă este pentru 2011, este vorba de ce s-a implementat. Pentru că nu plătim mai mult decât uh, avem la buget Linia punctată este ă, cea a solicitărilor legitime provenite din cele 27 de state membre pentru 2011. Și putem vedea că solicitările legitime din 27 de state membre nu erau numai mai mari decât bugetul votat, aceasta este linia roșie continuă, ce am putut implementa cu bugetul votat, ci și mai mult decât proiectul de buget pentru 2011 propus de comisie, care a fost întotdeauna acuzat de a fi o supraestimare, dar nu iată că de fapt a fost o subestimare a nevoilor reale din cele 27 de state, după cum se vede acum la finele perspectivelor financiare, și e chiar mai mult decât bugetul votat pentru 2012. Care este metodologia acum? Eu am susținut și declarația Parlamentului European care a spus același lucru. Nu putem să umflăm cu pompa angajamentele. Nu putem să le reducem pentru a produce mai multe uh, plăți în viitor, pentru că angajamentele de azi sunt plățile de mâine. Dar care e nivelul de plăți? Acesta a fost votat uh, în funcție de angajamentele din trecut. Acesta e nivelul plăților. Sunt angajamente votate din trecut. S-a făcut cu adevărat un efort de a reduce angajamentele și am ajuns la un nivel record pentru 2007, 8, 9, 10, 11. Angajamentele uh, cu toleranța Consiliului merg într-un ritm mult mai rapid. Am ajuns acum la 2% ca să nu mergem mai departe de rata uh, estimată a inflației. Important este ca să vedem că pentru a plăti mai mult decât volumul bugetului, testăm două proiecte pilot, obligațiunile de proiect și uh, instrumentul de partajare a riscurilor. Astfel, uh, răspundem nevoilor pieței și încercăm să ne extindem capacitatea de plată în mai multe domenii. Chiar dacă sporim plățile, Uh, lacuna este foarte mare, diferența e prea mare. Chiar dacă o îngustăm un pic pe prăpastia, tot nu o rezolvăm complet. Trebuie să rezolvăm problema angajamentelor și de aceea uh, trebuie să analizăm uh, tema, teme tematicile pentru 2014-2015 pentru că propunerile nu sunt fezabile, pur și simplu avem o explozie de plăți pentru 2014-2015. Și acesta este costul implicat de această diferență. Uitați aici un tabel, probabil că nu se vede foarte bine de, de, de la distanță, pe rândul cel mai de jos aveți uh, angajamentele, iată că au crescut cu 2% și plățile cu 6,8%. Dar vedeți și ce crește anume. E competitivitatea 17,8% și coeziunea 11,7%. Acestea sunt domeniile unde cresc plățile. Mai este apoi și uh, comunicarea și încă ceva și cred că împreună uh, se ajunge la concluzia că redactarea de buget e un sport extrem la nivel european. Uh, domnul, doamna Europa sunt demodați acum și e mai greu să spui asta decât să redactezi un buget. Însă ideea se vede aici. În ciuda acestei creșteri a plăților pentru 2013, avem 6 miliarde mai puțin decât limita stabilită a cheltuielilor pentru 2005. Deci avem o marjă, asta în ciuda creșterii. Încă o ilustrație, iată un element care crește cu adevărat, competitivitatea și coeziunea. Acestea două reprezintă punctele centrale ale bugetului pe 2013, restul domeniilor au fost reduse cât mai mult posibil. Acest, cred că ați primit deja toate aceste informații. Nu cred că trebuie să vă spun eu exact ce crește PAC, Lifelong Learning, Acestea sunt uh, domeniile cu creștere adevărate. Iată aici cum ar trebui să arate o prezentare a bugetului uh, pe categorii, pentru angajamente și pentru plăți, dar cu adevărat le aveți la dispoziție, haideți să o mai scurtăm. Trecem acum la rubrici. Probabil că o să mergem ceva mai repede. Toate acestea uh, le vom analiza noi în detaliu mai încolo. Aveți aici rubrica 1A, explicată pe larg, care crește foarte mult ca volum pe an, așa cum s-a stabilit în 2005 să fie pentru 2006 pentru, sau în 2006 pentru că de fapt a fost un acord și cu Parlamentul. E vorba de fapt de cel de-al șaptelea program cadru, dar și de celelalte programe și aș vedea clar aici uh, că este esențial pentru inovare, creștere și locuri de muncă. Iată aici niște ilustrații ce înseamnă în practică. Înseamnă că ne adresăm oamenilor, multor oameni. Haideți să trecem la coeziune. Și aici volumul a crescut cu timpul. E vorba de plăți, însă e absolut normal. Fondul social și uh, fondurile dedicate persoanelor celor mai vulnerabile, dar aveți statisticile, sigur. Rubrica 2, dezvoltarea în timp, însă rubrica 2 nu a fost uh, o, un punct în care să ne fi concentrat eforturile de data aceasta. Ne-am axat pe competitivitate și coeziune ce vedem, ce considerăm noi ca domenii prioritare și ar trebui să ne așteptăm la niște reduceri, mai ales pentru cercetare, la costurile pe anul acesta, pentru că încă mai plătim facturile din 2011, cele care sosesc cu întârziere. Practic, încă plătim facturile pe 2011 și începem să plătim și facturile pentru 2012. Trebuie studiate toate acestea, trecem mai departe, comentariile nu mai sunt necesare. Sunt anumite evoluții legate de aderarea Croației la uh, angajamente ce revin din asistența de preaderare, dar și pentru plăți. Aceasta este suma cu adevărat necesară pentru Croația. Sunt angajamente din această categorie pentru aderare. Acum Serbia consumă destul de mult din tot ce înseamnă bani de preaderare. Haideți să trecem la administrație. În mijloc aveți uh, prezentat ce înseamnă bugetul comisiei, ce înseamnă celelalte instituții, inclusiv Parlamentul, și ce înseamnă, deci, costurile și mai sunt două categorii, după cum știți, la cheltuieli comune și anume școli europene și pensii. Avem și o prezentare mai detaliată a acestor categorii pentru Parlament inclusiv și pentru celelalte instituții în această imagine. Iată aici un tabel care arată uh, eforturile noastre de a limita uh, personalul administrativ. Nu știu sigur dacă ar trebui să vă dau exemple de două cazuri când nu a existat o justificare pentru ca creșterile să meargă uh, mai sus de nivelul inflației, adică mai mult de 1,9%. Decizia noastră a fost să oprim ambițiile acestor instituții la 1,9%. A fost un exercițiu tipic nu prea prietenos față de aceste instituții, însă trebuie să prezentăm mediul Europei de astăzi. Trebuie să urmăm uh, nivelul inflației și uh, trebuie să vă spun că există și o situație deosebită pentru Curtea de Justiție. 12 noi judecători E un caz uh, deosebit și tolerat la Curtea de Justiție ceea ce se explică prin costuri mai mari de închiriere. La Serviciul European de Acțiune Externă avem 5,7%, dar asta pentru că acum a fost creat serviciul și, deci, într-o oarecare măsură, sigur că am putea discuta foarte mult, însă cred că este justificat. Și articolul 314 a fost utilizat pentru prima oară pentru a reduce ambițiile anumitor instituții. Parlamentul, care respectă perfect responsabilitatea noastră comună de a nu merge dincolo de nivelul inflației. E vorba aici de posturi și nu de bani. Vedeți eforturile comisiei în coloana 3. Noi am propus reduceri de ceea ce e egal cu 263 de posturi. Chiar dacă am recrutat pentru Croația și uh, am uh, recrutat pentru 2013, tot am ieșit, am reușit să reducem cu 1%, ceea ce e un exemplu pentru alte instituții care de fapt cresc Trebuie să, respect, să repet aici o categorie majoră. Sigur că Parlamentul a respectat pe deplin rata inflației, însă uh, exist, ar trebui să existe posturi adiționale. Știu că Croația e o problemă pentru mai multe instituții, dar noi la Comisie am încercat să limităm angajările și am ajuns la un rezultat net de minus 6%. E, de fapt, foarte bun rezultatul, pentru că din 1957 Europa, pe plan instituțional, a crescut, a mers numai în sus. Acum este prima dată de la început și până acum când am ieșit uh, pe minus la capitolul angajări. Eu uh, consider că este necesar, absolut necesar să limităm numărul de posturi. Nu putem să fie un fetiș aceste cheltuieli administrative. Însă, ă, bugetul este folosit pentru Europa în proporție de 95%, nu pentru Bruxelles, nu pentru Strasburg, 5% e pentru administrație. Sigur că nu putem face prea mare economii, e nevoie de eforturi, dar ă, aceasta e o categorie foarte delicată. Pentru mulți membrii COBU știu că acesta este un punct delicat, cel referitor la cheltuielile administrative din afara rubricii 5. E vorba de cheltuielile pentru programe operaționale din diverse categorii și vedeți că agențiile de cercetare sunt privilegiate din cauza, uh, din cauza că crește volumul, dar în alte cazuri nu este la fel. Uh, Utah Haug, cred că nu, vă, nu mă va aproba neapărat aici, uh, Celelalte categorii, inclusiv uh, agențiile, au ajuns și ele la să aibă un minus, un mic minus. Iată aici uh, chestiunile de dispută internă. Știu cât de delicată e rubrica 1A pentru Parlament, fiindcă e vorba de inovație, de cercetare, de competitivitate. Însă există niște programe care nu funcționează la capacitate de plină și unele domenii unde se pot economisi costul, la, la capitolul se pot face economii la costurile administrative, la, de gestionarea programelor. E povestea cu ITER, cu finanțarea ITER. Știu că ne vom lupta din nou, știu că ne vom certa despre cum să facem cât mai bine, cum să alegem cea mai bună opțiune pentru ITER. Însă eu v-am promis că ne vom baza proiectele pe uh, criterii credibile. Ce numesc eu aici economii de performanță, performance savings, pentru programul cadru 7. Aici uh, vedem ce se întâmplă la implementare. Putem justifica că aceste lucruri nu sunt dăunătoare pentru că nu e vorba de subperformanță, deci nu e dăunător pentru programe. Dar știu, simt, simt, detectez o opoziție aici din partea Parlamentului în legătură cu finanțarea de 360 de milioane de euro. Trebuie să găsim ia, trebuie să găsim o soluție. Aceasta e propunerea mea și vă anticipez reacțiile. Dar trebuie să progresăm pe baza unei propuneri. pe o marjă existentă. Putem trece peste următorul tabel pentru că este unul mai detaliat. Pe baza programării financiare nu vreau să intru în detalii, însă știm în cadrul financiar multianual cum stăm cu programarea financiară pentru multe programe pe 2013, dar unele dintre ele nu funcționează la capacitate maximă și dacă dorim să limităm cheltuielile, ar trebui să ne analizăm un pic domeniile de cercetare ca să vedem unde putem face potențiale economii. Și pe deasupra vine, desigur, și aderarea Croației. Nu știu dacă e corect în limba engleză cum am scris aici, to Croatia, mi se spune că da, că e bine în engleză, Cifrele pentru Croația se află în, bugetul, în proiectul de buget pentru administrație. Pentru că trebuie să începem la începutul anului viitor, nu avem de ales. Însă, în ceea ce privește cheltuielile operaționale, Croația va costa 687 de milioane de euro, cam așa, pe atât va trebui să plătească Uniunea Europeană, și acestea sunt prezentate într-un uh, buget rectificativ după, procedura, după ce se încheie procedura de ratificare. Cam aceasta este treaba cu Croația, așa sunt regulile jocului și vă mulțumesc! Très merci monsieur le cette... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și pentru tabelele pe care ni le-ați distribuit. Aș avea mai multe cereri de luare de cuvânt. Sigur, încep cu raportorul, domnul Lavia. Domnul Avia, sigur, încep prin a mulțumi domnului comisar Lewandowski pentru prezentarea domniei sale și pentru că ne-a distribuit-o um, astfel încât uh, fiecare dintre noi să poată vedea și să aibă la dispoziție toate datele și sigur să poată face și comentarii la adresa lor. Însă nu pot să nu scot în evidență, așa cum a făcut și domnul președinte la Masur, în cuvântul său de deschidere, faptul că această procedură de, de anul acesta, care a început cu prezentarea primelor date ale de buget din partea președintele Comisiei, domnul Barozu, care în conferința sa de presă a, a dedicat mai mult de 10 minute uh, bugetului. Și apoi, conferința de presă a domnului comisar Lewandowski este o procedură neobișnuită și am dorit sigur că ca această procedură să nu se mai repete în anii viitor, pentru că există deja o tradiție consolidată și anume o prezentare în preliminară în fața Comisiei de Bugete înainte de a fi prezentat presei bugetul. Sigur, e, voie, e, e vorba de un gest de politețe instituțională care cred eu că e corect și așadar de la anul sper că se va relua procedura obișnuită. Uh, comentariu. Sigur, prezentarea proiectului de buget, uh, imediat ce am primit o schiță, nu e, doar, doar ce s-a primit o schiță nu e o misiune ușoară, pentru că doar de câteva minute avem datele de dispoziție, așadar totdeauna riscăm să nu fim foarte preciși, dar trebuie să vă spun că de fapt anul acesta ne-ați simplificat uh, munca, pentru că încă din această dimineață la 7.30 BBC-ul pe care l-am urmărit la micul dejun uh, vorbea de uh, o creștere de 6,8% de credite de plată, deci ne-a permis deja să avem un raționament preliminar, încă de la 7 și jumătate. Și mi-aș permite să subliniez o primă temă în atenția domnului comisar. Uh, e vorba de ceea ce deja domnul președinte Barozu a spus în, președ... în conferința de presă și a repetat și în fața comisiei note, și anume solicitările în ce privește creditele de plată probabil că nu sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile reale. Ne spunea domnul comisar că acest 6,8% e probabil inferior cifrei solicitate de către Comisarul pentru Politici Regionale și de către Comisarul pentru Politica Agricolă Comună, care consideră că probabil că necesitățile de credite de plată sunt uh, mai mari. Și îmi amintesc că mm, care aici, la Comisia noastră, noi solicitasem domnului comisar Lewandowski să fie atât responsabil cât și realist. Și am scris asta și în liniile directoare adoptate în plen, iar comisarul nostru a uh, reluat acest lucru pe prima pagina prezentării, deci ne-a și oferit astfel un răspuns formal. Uh, dar care sigur că trebuie să aibă și o consecință în fapt. 6,8%. Eu înțeleg în ce privește sporirea creditelor de plată. Deja e dificil de apărat uh, în afară, însă cu toții știm foarte bine cum s-au petrecut lucrurile anul trecut, care a fost rezultatul uh, concilierii anul trecut și că noi ajunseserăm la un punct dincolo de care nu, ne puteam, nu mai puteam da înapoi cu creșterea angajamentelor și cu uh, sporirea necorespunzătoare a plăților. Un punct în care acest al lichide și cererile uh, de plăți până la sfârșitul anului demonstrează aceasta că nu era, uh, ajunsese la un punct care nu mai permitea să continuăm. Așadar, această propunere formulată de comisar cu o creștere a creditelor de plată cu 6,8% deja constituie un prim pas, cred eu, pe calea cea bună. Am văzut și uh, că au fost defalcate aceste uh, credite de plată uh, pe diverse rubrici și e clar că domnul comisar a ținut pe deplin cont de prioritățile din liniile directoare. Noi solicitasem comisarului să fie puternic și hotărât pentru mai multă creștere și ocupare și, într-adevăr, în prezentare, domnia sa Uh, ne-a înfățișat măsura în care cresc creditele de plată în rubrica 1A și de asemenea la 1B și în acele programe în care este mai mare efectul în ceea ce privește creșterea și ocuparea. Și, uh, sigur, că îi suntem recunoscători. Și e sigur că pentru anumite programe apoi ne vom rezerva dreptul să facem o analiză mai atentă și mai de detaliu, pentru că nu știu câți colegi din Parlament vor fi foarte mulțumiți să vadă că s-au efectuat reduceri în uh, cel de-al șaptelea program cadru pentru a finanța cele 360 de milioane de la ITER. Deci e clar anume anumite reduceri în legătură uh, cu întreprinderile comune au existat ca și la alte programe și sigur le vom evalua cu atenție în procedura uh, prin care vom trece și vom reacționa încă și mai punctual în cadrul mandatului pentru trilog pe care desigur îl vom uh, pregăti cu atenție și îl vom vota personal. Pot să spun că sunt foarte mulțumit în legătură cu anumite propuneri în legătură cu anumite rubrici bugetare, mai ales în ce privește IMM-urile, pentru că eu consider că cu aceste credite uh, putem uh, răspunde necesității de muncă, ocupare, competitivitate pe care întregul sistem uh, ne cere și deci putem avea o reacție, deși limitată, cu, doar cu bugetul european, dar există o reacție pentru a încerca să ieșim din criză. Uh, și mai evidențiez faptul că în grupul de monitorizare uh, a programelor pe care l-am efectuat ieri aici la Parlament, Uh, reiese o puternică capacitate de absorbție acestor măsuri și o eficiență importantă în ce privește acțiunea a unor programe specifice care văd că aici, practic, sunt premiate în ceea ce privește resursele. Consecința logică fiind uh, exact asta, pentru că noi am văzut și în zilele precedente uh, în dialogul nostru cu Comisia că s-a pus accentul exact pe aceste elemente. În uh, tabelul care rea mm, diferențele față de și asemănările față de precedentul buget, există o creștere sigur limitată la rubrica 2 a bugetului, dar e vorba de o creștere și a rubricii 3 Asta ca să venim în întâmpinarea unor exigențe și linii de finanțare care privesc migrația, fluxurile migratorii. Văd și că există o dimensiune socială, așadar, a bugetului. Și sigur că apreciez acest lucru. E clar că trebuie să vedem mai bine la rubrica 4 Uh, în detaliu cum stau lucrurile și de unde vin banii. Bun, la ora actuală nu dispunem de detalii și va fi dificil să comentăm. Însă, în ce privește cheltuielile administrative, consider că instituțiile și propunerea comisiei sunt uh, pe linie cu uh, scrisoarea trimisă de domnul comisar tuturor instituțiilor în ce privește reducerea cheltuielilor administrative. O mică observație în legătură cu nivelul angajamentelor o cerere de sporire a creditelor de angajament de 2%, deci practic pe linie cu inflația, poate fi evaluată și politic. Și sigur că mă văd nevoie să fac acest lucru. E clar voința de a reduce decalajul dintre uh, angajamente și plăți, la sfârșitul perspectivelor financiare, să aibă mult mai multă greutate uh, creșterea plăților decât cea a angajamentelor. Dar uh, la angajamente se face simțită și o voință politică și eu azi sunt convins că avem nevoie de mai multă Europa pentru a ieși din criză și nu de mai puțină Europa. E vorba de un semnal politic de înghețare, congelare a Europei, pentru că menținem același buget printr-o înghețare a angajamentelor. Și aici cred că în Parlamentul European va trebui să facem o reflexie. Și închei, desigur, prin a mulțumi din nou domnului comisar pentru toate detaliile pe care le-a prezentat și ne le-a oferit și care sigur că vor face împreună cu toate celelalte informații analitice de care vom dispune zilele următoare, vor face obiectul unei analize și ne vor permite să înțelegem mai bine întreaga propunere și sigur să avem și o reacție punctuală și corespunzătoare, oferind Comisiei și Consiliului mesajul întregului Parlament, dar spunând încă de pe acum Comisiei că în legătură cu plățile noi dorim și intenționăm să monitorizăm atent împreună cu dumneavoastră procesul uh, din acest an ca să oferim un, o susținere puternică la conciliere dacă va fi necesară, dar de asemenea pentru a fi și un imbold, să dăm un imbold, că nu putem să ne gândim că eforturile și angajamentele asumate, eforturi făcute, desigur, pentru o mai bună utilizare a resurselor europene și angajamentele asumate nu vor avea și o contrapartidă în ce privește plățile. Deci, uh, în restul anului vom monitoriza ce se întâmplă cu plățile ca să nu se repete experiența de la conciliere uh, la finalul anului trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, domnul Masur, Sigur că ați remarcat că exista un număr de informații care circulau deja în presă încă din, în presă încă din această dimineață și cred că, din păcate, iată că trăim într-o, perioadă, într-o epocă în care cu Twitter și toate celelalte tehnologii moderne e pur și simplu imposibil să evităm ca imediat cum o idee apare în creierul unui funcționar al comisiei, ea apare deja și pe net și când uh, BBC vorbește de 6,8% egal 5 uh, milioane de euro, uh, Sigur că lucrurile trebuie rectificate. Dragi colegi, am 12 cereri de uh, luare de cuvânt. Domnul comisar va fi obligat să ne părăsească uh, peste 35 de minute. Deci v-aș ruga să fiți cât mai succinți posibil că luați cuvântul ca să aibă și dumneavoastră destul timp la dispoziție ca să răspundă întrebărilor. Și voi da uh, în mod prioritar uh, cuvântul, uh, sigur, domnului Von, cel raportor și apoi raportorul din umbră, dar vă rog pe toți cât mai succint posibil și eu mă voi abține chiar la, de la orice fel de comentariu. Are cuvântul Derek Von. Mulțumesc! Ca toți colegii am primit uh, detaliile uh, pentru prima oară urmărind conferința de presă de la prânz de astăzi a comisarului. Uh, ca o consolare vă pot spune că domnul comisar, domnul comisar nu a fost prea ușor la acea conferință de presă. Au existat multe comentarii critice și au fost puse multe întrebări în legătură cu acest buget propus, dar sigur, eu mă ocup de bugetul administrației, dar am înainte de două comentarii în general în legătură cu bugetul. Vreau să spun că salut sumele suplimentare uh, alocate uh, creșterii și locurilor de muncă eu provin din uh, Regatul Unit și știți probabil că Regatul Unit din nou a intrat în recesiune astăzi în locuri ca țara Galilor de unde vin eu, au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot obține. Deci e bine că merg mai mulți bani la politicile de coeziune, competitivitate, cel de șaptele program cadru, mai mulți bani pentru dezvoltarea rurală, în beneficiul uh, uh, comunității agricole. Deci toate aceste sume sunt foarte binevenite. În ce privește cheltuielile și bugetul administrativ pe care le avem astăzi în fața noastră, știți că eu sunt raportor uh, din partea Parlamentului și pentru alte secțiuni bugetare și deși e o mică parte a bugetului administrația, e vorba de puțin mai mult de 5% din bugetul european, uh, Totuși doresc să mă asigur că Parlamentul și toate celelalte instituții, de asemenea, vom putea demonstra că putem face economii și că ne putem aduce astfel contribuția la economiile pe viitor. De aceea suntem hotărâți încă de la început ca să nu propunem uh, cere, uh, creșteri de mai mult de 1,9% și până acum am reușit să facem acest lucru, iată, o cifră mai scăzută de 1,9%. Am vrut să întreb în legătură cu celelalte instituții, pentru că am remarcat că ați redus suma pe care o cereau celelalte instituții, dar deja ne-ați explicat uh, că nu trebuia să se primească nimic eh, mai sus de 1,9%. Acum ați redus eh, la 2,9%, e ceva nou, dar eh, am, aș fi încercat și eu să ating acest scop cu celelalte instituții. Deci sub 1,9% cu toții. Ați menționat și personalul. Până acum doar câteva instituții au încercat să indice faptul că vor face reduceri de personal pe viitor. Așadar, consider că aici trebuie făcute mai multe, poate chiar de dumneavoastră. Și uh, cred că e important ca toate instituțiile să conlucreze. Cred că e important ca dumneavoastră, Comisia, dar și Parlamentul să dea un exemplu foarte pozitiv. Deci trebuie să conlucrăm pe cheltuieli administrative pe viitor da, ă, sigur, e o cooperare între instituții necesară. Ne gândim la traducere, interpretare, mm, tehnologiile informației și altele, dar aici, tot, pe toate aceste domenii, trebuie să conlucrăm mult mai bine pe viitor, că ast, astfel toate instituțiile vor putea face economii pe viitor. Deci asta vă rog astăzi în ce privește bugetul pentru administrație. Haideți să colucrăm pentru a ne asigura că putem identifica uh, de unde putem face economii pe viitor. Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, dragă colega. Acum, doamna Eider Garia Sabal. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sigur, cu aceste cifre atât de uh, recent primite, e dificil să facem acum o evaluare foarte precisă, dar din prezentarea dumneavoastră și din forma prezentării, bugetul european cred că uh, se poate deduce uh, Ehm, adică bugetul reflectă momentul în care suntem și mă explic sigur prezentarea bugetului în general de către comisie e o prezentare vivace în care totdeauna se pune uh, accentul pe zonele și programele unde se face un, un efort special de finanțare, totdeauna comisia vine cu niște titluri foarte interesante uh, pentru ocupare, creștere uh, durabilă și așa mai departe, dar de data asta nici măcar asta nu văd. Și această formă de prezentare a bugetului, din această formă se poate deduce, cred eu, tipul de buget, uh, cum să spun, plat, care îmi dă impresia, bun, sigur, e vorba de o primă vedere, n-am uitat în detalii, dar îmi dă impresia că asta ni se prezintă astăzi. Sigur, comparând uh, foarte rapid cifrele oferite, vedem că se limitează la programarea financiară pentru 2013 cu câteva excepții negative, pentru că la uh, rubrica 3 și 4 suntem sub uh, ceea ce fusese programat pentru anul acesta și cu o creștere moderată de 2%, care în plus poate proveni dintr-o uh, scădere la, la, la rubrica 2 Eh, dar nu s-a, cred că nu s-a făcut un efort special în nicio zonă concretă și nici nu s-a dorit eh, să se aloce restul pentru unele zone pe care tot am identificat ca fiind prioritare și ca în ultima dezbatere pe care am avut-o în plenară, se părea că eh, suntem de acord. L-am spus, v-am spus atunci că eu sper că cuvintele dumneavoastră se vor reflecta de acest proiect de buget și mi se pare că, din păcate, lucrurile nu stau așa. De asemenea, în ce privește plățile. Pentru că adevărat că o creștere de 2,8% poate părea o cifră importantă. Consiliul li se pare foarte importantă, dar din cuvintele dumneavoastră deducem că nu e suficientă. Și eu cred că Comisia ar trebui să ne prezinte, deși Consiliului nu îi va conveni cifra și eh, pe noi chiar ne-ar înfricoșa, dar să ne înfățișeze necesitățile reale. E vorba de angajamente, dumneavoastră a spus obligații de plată. Aș vrea să știu exact care este această cifră uh, uh, pe care ne-ați putea dumneavoastră oferi. Cred că asta nu va fi suficientă. Două întrebări concrete acum. În programarea financiară pe care o aveam pentru 2013, marja era de 981 de milioane de euro. Nu, mă scuzați, spune doamna, 125 de milioane de euro și acum, cu cu uh, acest proiect sunt 981 uh, de milioane și aș dori să știu diferența asta de aproape 100 de milioane de euro de unde provine. Și o temă pe care pe grupul nostru ne preocupă foarte mult și cred că pe comisie la fel e finanțarea ITER. Pentru că aici, în această prezentare, da, sigur, s-a spus că s-a făcut un efort uh, performance, pentru performance saving, dar mie mi se par uh, reduceri, mai ales din ce văd aici, cred că se încearcă reducere și economisirea unor bani la programe care s-a demonstrat că sunt prioritare și aș vrea date suplimentare sau măcar să mă faceți, să mă convinge să-mi schimb opinia, că lucrurile nu stau așa. Dar aș vrea mai multe detalii uh, de unde provin aceste economii sau aceste reduceri. Mai multe informații aș dori, pentru că știți că e o temă care ne preocupă mult pe noi, în comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Sidonia. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. De fapt, uh, din contră față de ce tocmai a spus colega mea Eider, eu cred că o creștere a plăților pe care o propune dumneavoastră este un lucru realist, o creștere realistă și uh, din contră, Consiliul spune că e prea mare, dar nu cred că este așa. Și cred că vom avea mai multe ocazii să discutăm lucrurile în detaliu. Timpul nu este limitat, așa că aș dori să evoc niște probleme care cred că vor clarifica, poate nu neapărat azi, dar în cursul următoarelor discuții și procedurii bugetare vor clarifica puțin lucrurile. Aș dori să salut noțiune generală pe care sau tema generală a bugetului 2013, creșterea și crearea de locuri de muncă. E exact ceea ce interesează pe cetățenii noștri. Oamenii vor să aibă un loc de muncă și să și-l păstreze. Și eu consider că acest buget legat de creștere și de crearea de locuri de muncă e ceva ce trebuie exploatat și subliniat în detaliu aș dori să sub, uh, salut creșterile de plăți pentru competitivitate și inovare și programele legate de acestea uh, față de ceea ce s-a spus deja de colegii mei, mai ales în domeniul IMM-urilor, mi se pare foarte important, de asemenea creșterile legate de mm, cel de a șaptelea program cadru și Sigur, nu vă va surprinde, pentru că știți că țin foarte mult la asta, creșteri pentru programele de învățare de-a lungul întregii vieți. Salut toate aceste creșteri. De asemenea, consider că trebuie să vorbim mai mult despre originea situației de la plăți. Și ipoteza mea e că e vorba de o combinație din 2011 nu s-au făcut destule plăți, 2012 nu s-au făcut destule plăți și asta a însemnat că, iată, la sfârșitul lui 2013 vom avea o penurie la plăți. De aceea e nevoie să ajustăm plățile pentru 2013 și eu consider că, de asemenea, lucrurile sunt legate și de ciclul vieții a multor programe, ceva menționa de dumneavoastră, dar trebuie să mai discutăm. Care este acest ciclu? E vorba de un ciclu de viață natural sau birocratic? în legătură cu aceste programe și de ce uh, s-a întârziat? Ce putem face ca să evităm o asemenea situație? Cum putem să lucrăm mai bine cu beneficiarii și cu statele membre? ca să dispunem de niște estimări exacte și ca să evităm asemenea întârzieri pe viitor. Sigur că mm, răspunderea până la urmă e a Comisiei Europene și a statelor membre. Ele trebuie să îmbunătățească situația, dar aș dori să subliniez faptul că Sigur că pentru Parlamentul European aceasta va fi o problemă care va trebui examinată aproape. Mă opresc aici, dar voi reveni cu acest punct uh, uh, de fiecare dată. Mulțumesc, Sidonia. Insist să fiți succinți, pentru că, din păcate, domnul comisar nu are mult timp la dispoziție. Bun. Domnul Alvaro acum, care că e nerăbdător. În nom du grup liberal. Pentru ALDE. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc domnule președinte. Nu e nevoie să te uiți pe BBC și la BBC și, de fapt, multe date au apărut în presă chiar și mai devreme. În orice caz, mă bucur că comisarul a venit aici astăzi și mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Sunt de acord cu cele spuse de Sidonia dar și cu doamna care a vorbit mai, din, mai înainte, unele lucruri se mișcă, mai ales în lumina obiectivelor 2020, lucruri care pe noi ne interesează. Și vorbesc aici în numele grupului meu, cercetare, dezvoltare. Aici sunt niște creșteri de buget. Nu există mult capital în Europa, cu excepția capitalului intelectual și dacă nu punem accent pe aceste lucruri, pe inovare, prin aceste programuri, iarăși rămânem, rămânem și mai mult în urmă față de alte regiuni, uh, având în vedere că deja suntem cumva în urmă. Deci cred că aceste propuneri merg în sensul cel bun. În același timp, nu sunt sigur că atunci când vine vorba de creditele de plăți și de plăți, cifrele prezentate dreptate chiar așa vor arăta și în continuare sau vor fi menținute. Pentru IMM-uri este bine să ne respectăm angajamentele deja luate, dar nu sunt convins că o creștere chiar limitată a plăților este ceva bun. Înainte de toate, cred că trebuie să încercăm să aducem mai aproape plățile și angajamentele. Asta ar fi o primă etapă, să acoperim această prăpastie și apoi cred că vom avea un buget mai sănătos. În plus, cred că marjele continuă să fie încă mult prea mari în multe, multe domenii. O întrebare. Uh, când vine vorba de politica de coeziune, acei 3,3 angajamente și 11,7 plăți nu văd de unde vin aceste creșteri. O serie de state membre și acum se chinuie să pună în aplicare o serie de programe și de unde până unde aceste creșteri. Nu e bine, n-ar fi mai bine întâi să uh, rezolvăm cu întârzierile și să ajutăm statele chiar să participe așa cum trebuie în programul de coeziune. Nu vreau să dau o impresie greșită. Uh, și îmi dau seama ce reacție ar putea să existe, însă eu mi-aș dori ca, înainte de toate, dacă este să ne uităm la criza datoriei, ar fi bine ca statele să fie consecvente cu ele însele și să aplice pachetul fiscal și regulile de guvernanță economică, să-și facă temele, cu alte cuvinte, când vine vorba de gestionarea și ieșirea din criză. Așa că în acest context nu văd de ce avem această creștere atât de mare, mai ales când e vorba de solidaritate și creșterea fluxurilor de migrație. Încă o dată, statele membre uh, trebuie să fie primele care își fac curat în propria bătătură. Noi putem să facem și noi ceva. Dar aceste creșteri pe care le-am identificat nu mi le explic. E vorba de măsuri care până la urmă deresponsabilizează țările în, în materie de politică de imigrație și de azil, lucruri care nu mă satisfac absolut deloc, pentru că asta ne îndepărtează de misiunea noastră. Cu toate acestea și pentru a conchide, vreau să vă spun că ne pare bine că avem creșteri de buget la cercetare-dezvoltare, că se fac economie în alte domenii și în sfârșit aș face o propunere, poate, pentru următorul buget. Atunci când veniți cu o propunere de un proiect de buget, astfel încât uh, chiar să existe dezbateri cu colegii din țările noastre. De ce să nu uh, faceți un fel de evaluare a valorii adăugați, adăugate, plus valoare? Uh, în ce măsură acest buget poate să aibă un impact semnificativ asupra bugetelor naționale și invers? Mulțumesc, doamna Tripă. Mulțumesc, Trupel. Cred că creșterile de buget la angajamente, 2%, uh, această creștere este foarte modestă. Ea trebuie să fie sub inflație și nici nu trebuie să ducă la reacții isterice. Însă, în politică nu se știe niciodată, așa că 6,8 la plăți Trebuie să știm uh, și să explicăm cât mai bine de unde aceste cifre. Anumite hotărâri au fost luate de Consiliu. Statele, la rândul lor, uh, trebuie să facă față uh, unor deziderate de investiții, de politici de austeritate bugetară și așa mai departe. Trebuie, deci, să vedem pertinența acestor cifre. Ele, de fapt, reflectă uh, și dezbaterea și atmosfera politică prin care trecem. Este vorba, până la urmă, de uh, o dovadă a responsabilității de care dă dovadă Comisia. Din partea verzilor, aș spune că dacă este să aducem sprijinul nostru Comisiei, uh, și pentru ca bugetul să reflecte într-adevăr obiectivele strategiei 2020, instruire, training, cercetare, dezvoltare, etc., eu aș zice că trebuie să avem cât mai multe investiții în tehnologii care consumă puține resurse și cu atât mai mult vom crea și locuri de muncă. Pentru noi, aceste tehnologii verzi, ecologice, sunt adevărați vectori pentru crearea de locuri de muncă. În sfârșit, învățarea pe tot parcursul vieții, ne-ați spus că angajamentele scad, eh, plățile cresc. De ce? Apoi, ceea ce privește DCI, instrumentul de cooperare, eh, la fel avem o anumită evoluție, mă întreb dacă ea este pozitivă. Nu știu dacă am urmărit tot ce ne-ați spus, eh, mai ales la Life Plus, pentru că nu am urmărit Uh, mergea foarte repede. E vorba de o creștere a plăților și a angajamentelor? Vă mulțumesc. Urmează următorul vorbitor. Domnul Ashworth, domnule comisar, eu uh, susțin titlul prezentării dumneavoastră, buget pentru creștere și locuri de muncă. Este clar că bugetul trebuie să se concentreze pe valorile sigure adică creștere și ocupare. E foarte bine, deci competitivitate, cercetare, dezvoltare, crearea de locuri de mun muncă și IMM-uri. De asemenea, noi considerăm că piața unică, care este un instrument care, mai mult decât celelalte, ar trebui să ajute economia să iasă din criză, care într-adevăr va crea locuri de muncă și creștere uh, economică, piața unică nu funcționează așa cum trebuie în aceste vremuri de restriște. Însă nu acceptăm ca povara să fie purtată de statele membre. Vremurile sunt grele și e vorba de o vreme, de un moment de austeritate uh, și cred că o creștere de 7%, așa cum se cere cetățenilor, este un mesaj foarte prost și vedem cum s-a reflectat acest tip de mesaj și la recent sau la alegerile europarlamentare. Domnule comisar, ați vorbit despre acele obligațiuni de proiect și de partajarea riscurilor. Uh, eu înțeleg, însă votanții noștri și electoratul nostru nu pot să înțeleagă aceste lucruri. De ce, așa cum întreabă ei, de ce nu puteți să ne demonstrați un lucru simplu și anume ce fac autoritățile noastre? Nu cereți 7%, ci de, dovediți că e vorba de a economisi. Pentru că trebuie să arătăm uh, publicului că suntem doritori să economisim în vremurile pe care le traversăm. Pe de altă parte, trebuie să arătăm aceluiași public că cheltuielile bă, europene chiar aduc o valoare adăugată, chiar cresc că, ă, locurile de muncă și chiar aduc creștere economică. Iar în această optică, propunerea dumneavoastră, domnule comisar, nu sunt convins. Domnul Andreasen. Doamna, vă mulțumesc. Domnule comisar, nu sunt convinsă de argumentul pe care ni l-ați dat în ce privește creșterea plăților. Ați vorbit despre cererile intervenite târziu la sfârșitul perioadei de programare. Ați vorbit despre creșterea bogăției. Asta nu înseamnă neapărat și sporirea angajamentelor. Și asta nu înseamnă că se și pot pune pe picioare uh, proiecte. Este vorba de acele RAL, resturi. În sfârșit, în 2011 ați vorbit despre 10 miliarde, nu știu exact care sunt cifrele, însă aceste cifre și fonduri de ultim moment ar putea să ajute statele membre. De fapt, în realitate, cofinanțarea este mult mai dificilă decât pare. Așa că nu cred că într-adevăr e realist să ne bazăm pe aceste angajamente și plăți de ultim moment. Ați vorbit despre faptul că ne lipsesc 10 miliarde la plăți și că ar exista uh, 1,5 milioane de surplus. Ați spus că asta se datorează faptului că nu se știa la vremea respectivă care vor fi veniturile, dar uh, cred că este foarte clar dacă ai un cont în bancă să știi cât ai în contul respectiv. Colegii au vorbit despre eficiența cheltuielilor. Dacă ne uităm la Grecia, în care a primit uh, bani de când a intrat în Europeană, 60 de miliarde. Dacă ne uităm la acest caz, vedem că nu prea s-a cheltuit în mod eficient aici. Ce veți face în acest sens? Pentru că cred că dacă am controlat mai bine modul în care se cheltuiesc acești bani, am ieșit mai repede din criză. De ce mai mulți bani pentru lifelong learning? Avem suficient de mulți tineri foarte instruiți, foarte capabili și care sunt șomeri Competitivitate. De ce mai mulți bani? Și aici. Nu e vorba de mai mulți bani. Poate ar trebui să fim mai flexibili când e vorba de cerințele pentru IMM-urile noastre. Industria trebuie să fie cea care creează uh, locuri de muncă și nu să avem mai mulți bani pentru training. Creșterile pentru cheltuielile administrative sunt absolut uh, inacceptabile. Pe scurt, eu nu accept acei 7% și nici nu accept niciun fel de creștere în general și nici măcar pentru a combate inflația. Chiar mă aștept la o scădere și asta aș dori să, să fie și mesajul din partea Guvernului Britanic. Pentru colegul Derek, vreau să vă spun că mai bine ca banii să rămână în Regatul Unit, să meargă chiar în țara Galilor și în sud-vest, decât să treacă prin Bruxelles. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Lamasur. Deci, acum uh, propun domnului comisar să reacționeze și dacă mai este timp, mai avem și o altă rundă de întrebări. Bineînțeles, uh, ca observație generală, toată lumea are opiniile sale politice, unii vor mai mult, alții mai puțin, bani. Însă există un principiu în dreptul roman care poate nu se aplică în alt, eh, pe țări cu alt tip de drept. Nemo auditur în latina. Acest principiu înseamnă că eh, nu se acceptă ca într-un proces cineva să acuze pe altul din cauza greșelilor pe care el însuși le-a comis. Este exact ce fac anumite guverne. Anumite guverne vin la comisie și cer bani pentru regiunile lor, pentru cercetare, pentru agricultura lor. Și în același timp, ei reproșează Comisiei Europene că a și dat curs acestor cereri, iar mesajul lor politic este următorul. Fiți serioși și fiți neserioși. Pentru unii, seriozitatea este echivalentă cu neseriozitatea crasă și pentru unii este chiar un adevărat slogan politic. Mulțumesc, domnul comisar, mulțumesc foarte mult pentru ultima uh, declarație destul de dură, dar adevărată. Într-adevăr, situația este una delicată. Bugetul nostru este mic, nu este mare. Încă o dată, ce înseamnă faptul că Într-adevăr, ce s-a întâmplat de dimineață cu această tulburare a tradiției, întâi Parlamentul și apoi presa, încă o dată îmi pare foarte rău, dar cred că putem să reconciliem cumva lucrurile. Știți bine că e vorba de o invitație personală adresată președintelui Parlamentului. În sfârșit, cred că până la urmă vom rezolva îmi pare rău dacă listați scurgeri de informații, poate că mă puteți acuza de sabotaj, dar vă dați seama că în, în această situație atât de delicată e greu să ai informații care să fie pur și simplu menținute secret 100%. Suntem într-o structură foarte mare. Cred că data trecută când am venit aici, acest secret, să zic, a fost mai bine păstrat. Uh, Acum suntem într-o altă situație. Situația este încă și mai delega, delicată. Domnule via, 8,6%. 6,8, mă scuzați. Eu zic că, poate suntem optimiști, dar zicem că acești 6,8 ar trebui să fie o sumă suficientă pentru 2013 dacă nu repetăm ce am făcut în 2011 adică acea aglomerare la sfârșitul anului care a împins lucrurile spre 2012, etc. Și în acest spirit avem acest buget rectificativ și sperăm că va fi acceptat ca un fel de concluzie înțeleaptă a învățămintelor pe care le tragem din uh, această perspectivă financiară și doamna Andresen acum 15 miliarde de euro. Spun și ce am mai spus în alte ocazii. Nu putem să respingem cereri legitime care au venit în ultimele trei săptămâni din 2011. 5 gata de plată, restul de 10 imposibilitate de a plăti, fie din cauza lipsei de flexibilitate din regulament, fie din din cauza faptului că au venit târziu, fie din cauza faptului că nu aveam bani, pur și simplu, ca să o facem. Dar, în acea situație, am reușit la, să avem 5 miliarde disponibile gata de plată. Acum avem o problemă legată de lichidități și cum încercăm să o rezolvăm. Ehm, Sidonia a invocat uh, ciclul de viață al programelor. Într-adevăr, la început avem pro probleme de absorpție și spre sfârșitul programelor avem probleme legate de onorarea plăților. Așa stau lucrurile, dar dacă la sfârșitul unui an apar, de exemplu, venituri din amenzi în politica de concurență, 700 de milioane colectate de domnul Joachim Almunia, extrem de eficace sunt bani care apar în acel moment, dar e imposibil să-i treci la plăți. Este vorba de un surplus. Iată, amenzi care intră la buget și de asemenea, e vorba de alte ajustări, pentru că aici vizăm și alte instituții, nu numai Comisia, ajustări pe salarii, vorbim poate de 400 de milioane. Sunt lucruri care n-au fost făcute la timp și s-au tratat ca un fel de surplus la buget și care automat uh, reprezintă o scădere a contribuției statelor la buget pe 2012, deci asta poate să fie chiar o veste bună că a scăzut contribuția. Dar asta este natura bugetului european. O anumită flexibilitate ne-ar ajuta să avem surplus și în același timp și o reducere a contribuțiilor din partea statelor membre în condiții de lipsă de lichidități, lipsă de lichidități plus cereri foarte multe de plăți. Pentru a fi credibili și de recare dreptate, e nevoie să facem eforturi la nivelul administrației, deși eu cred că statele membre sunt pur și simplu obsedate de această categorie bugetară minoră până la urmă. E vorba de state care caută economia acolo, un, acolo unde nu există. 7 miliarde de economii. Eu eu spun că aceștia ar fi banii care ar putea fi uh, uh, identificați și eforturile făcute și de unde până unde 20 de miliarde. Pe de altă parte, asta, asta nu îi încântă pe cei de la Comitetul Regiunilor. Știți bine ce au votat ei? Creșteri de salarii, probleme cu inflația. Încercăm să intrăm în dialog cu ei, să continuăm viitorul și în viitor acest dialog, dar e o problemă legată de protecția datelor. Pentru că în acest context, de exemplu, s-a găsit o soluție. Nu sunt de acord cu cei care spun că e un buget plat și plicticos, așa cum a spus domnul Alvaro. este un exercițiu uh, în care putem să... Se poate face exercițiul respectiv în care să calculăm cine are de câștigat, cine are de pierdut uh, și s-a vorbit, de exemplu, despre fondul pentru zahăr și acele sute de milioane, de asemenea ITER-ul, codașul clasei, iar domnul Giovanni chiar a invocat acest lucru la VIA. Este chiar o propunere care merită să fie discutată, însă general suntem foarte selectivi și nu vrem să dăunăm unor programe, chiar și atunci când avem marjă de manevră și așa, așa. Pentru costurile administrative, da, dar nu vrem să uh, atacăm programe, să le dăunăm unor programe atât de importante pentru Uniunea Europeană. și în orice caz, în acest context, banii respectivi, în programe respective, trebuie să fie găsiți. Din fericire am scăpat de discuțiile la schema de sprijin a bananelor, acum trebuie să discutăm ITER-ul și ne mai va lua încă un an această discuție. Nu vreau să răspund la întrebarea ușor provocatoare ce crește, Uh, și de ce crește uh, life long learning. Da, într-adevăr, acolo avem o creștere de buget, dar uh, vreau să dau asigurări doamnei Helga că în următoarea rundă de discuții pe buget voi veni cu cifre mai concrete. Acum nu găsesc eu toate foile unde aș putea, de unde aș putea să vă dau datele respective și nici nu mai este timp. Dar de data asta nu numai că indicăm uh, diferența față de programarea financiară. Se considera că acesta era un fel de fetiș sau de tabu, ceva intangibil, acestea sunt angajamentele, etc. Uh, așa stăteau lucrurile înainte. Acum avem o altă optică față de programarea financiară dar nu vrem să intrăm uh, în detalii încălcite. Și atunci, ca să nu vorbim în abstracto, ne putem referi foarte clar la bugetul 2012 și acolo puteți să vedeți categoriile care sunt vizate în această nouă perspectivă financiară. Acum, pentru prietenii și amicii britanici, sfârșitul anului 2011, cred că răspunsul a fost deja dat. Dar uh, recunosc o oarecare schizofrenie, pentru că ieri la Luxemburg mi s-a pus aceeași întrebare despre ce poate fi făcut. Doamna se are dreptate. Nu este vorba despre acele ral. Doamna Andreasen are dreptate pentru că e vorba de acele viitoare plăți, dar uneori se poate vorbi și despre angajamente în viitor. Iar privitor la acesta, încercăm să le menținem sub control ca să nu devină un exercițiu prea dureros. În general, pentru a rezolva această problemă a resta lichideral, trebuie să ne luăm la trântă cu această problemă, nu putem să o eludăm. E vorba de a audita lucrurile, de a vedea ce intră la Bruxelles, ce bani apar, etc în sfârșit? Poate sunt întrebări pe care nu le-am uh, abordat, dar țara vecină țării mele uh, e prezentată de un înalt uh, personaj politic pe care trebuie să-l întâlnesc, nu-mi permite să rămân mai mult cu dumneavoastră și nu vreau iară să intru în discuție legată de calendarul și programul de lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Ianuș, că ai venit și că ți-ai și depășit timpul. Acum am preluat eu președinția și vă propun să prelucrăm încă lorile de cuvânt pe care le avem, cred că vom avea destul timp și cred că e foarte important ca noi, ca deputați, să clarificăm ce anume vrem exact pentru că oricum la toamnă ne vom confrunta cu chestiunea și cu întrebarea ce vrem de fapt. Vrem din nou să vedem, să facem din nou ce am făcut în ultimii ani și uh, să facem o uh, plecăciune în fața Consiliului și să spunem da, sigur, sigur, e criză, nu mai dorim să mai adăugăm nicio criză suplimentară la criza existentă și de aceea Uh, să ne opunem Consiliului în loc de asta sau să spunem că cu micul nostru buget să avem grijă să fie implementat tot ce se poate implementa în mod ordonat și să facem cu puțin lucruri bune. Aceasta ar fi prima mea observație. Cea de-a doua observație uh, se înscrie în continuarea ei și anume cum procedăm. Am fost am văzut ce ambele conferințe de presă și cea a președintelui Barroso și cea comună cu președintele Schulz. M-am uitat, cum spuneam, la amândouă și uh, apoi și la conferința de presă a comisarului Lewandowski. Și mie nu mi s-a părut că ar fi fost necesar ca prima conferință de presă să fie continuată de a doua, pentru că ambii, atât Barroso cât și Schulz, au vorbit de bugetul nostru, da, dar nu au vorbit de bugetul pe 2013, ci de bazele lui. Și de aceea noi trebuie să uh, ne pronunțăm, să vedem dacă suntem pentru o creștere a mijloacelor pe care le avem la dispoziție sau pentru o scădere a lor. Și trebuie să uh, ne analizăm bine poziția. Eu uh, trebuie să vă spun că susțin poziția exprimată de președintele Parlamentului, pentru că președintele Comisiei a spus un pic altceva. În orice caz, vreau să-i urez mult succes lui în uh, misiunea sa de președinte al Parlamentului. Punct. Acum revenind la proiectul de buget pentru 2013 indiferent de cum analizăm uh, lucrurile, poziția, acest buget e mai mult decât defensiv. E absolut uh, de la sine înțeles pentru Consiliu, care înțelege despre ce e vorba, pentru că e vorba de 6,3%, uh, o creștere de 6,3% pentru plăți, însă asta nu e tot. Atunci când ne uităm că anul viitor este ultimul an din uh, perspectivele financiare, din plățile din perspectivele financiare actuale. Și când vedem că Comisia ne propune o marjă uh, de 2,5 miliarde de euro să o lăsăm pentru uh, obligațiuni și pentru angajamente, mă scuzați, și uh, pentru plăți o altă sumă, nu se poate așa, pentru că ei vor reduce la articole ce vizează viitorul tinerilor noștri și nu se poate uh, încă o dată să ă, depășim ă, pragul reprezentat de nivelul inflației și cred că acest buget din aceste perspective este foarte defensiv și vă rog frumos, noi haideți să fim ofensivi și să nu ne punem cenușă în cap să, spun, pe, să acționăm după motoul, motoul am ă, Economisit suficient. Trebuie să vă spun că Uniunea Europeană nu trebuie să facă economii pentru că noi nu avem datorii și apoi noi avem un buget pentru întreaga Europa și trebuie să facem investiții. Punct și acum dăm cuvântul domnului Gormai. Uh, thank you Mulțumesc foarte mult. Uh, din păcate, domnul Lewandowski a plecat, dar cred că sunt reprezentanții comisiei aici și uh, poate că îi vor transmite. Principala problemă din perspectiva mea este această resta lichide. Cred că trebuie să analizăm mai în profunzime această chestiune, pentru că dacă e să calculăm matematic 207, cum se împarte la coeziune, cercetare în anii următori, unii colegi întreabă că dacă nu e legal, poate nu, pur și simplu nu se plătește și gata. Dar comisarii ne spun că este legal și legitim. Deci cum înțeleg eu lucrurile? Această creștere a plăților uh, pentru 2013 ar putea să fie susținută de Consiliu actualmente. Există un lucru simplu și anume că aceste fonduri vor, uh, se vor duce înapoi la statele membre, nu vor rămâne pentru o utilizare comună. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu sunt liberal și n-am aceeași părere ca domnul Alvaro, totuși, pentru că la grupul liberal avem păreri împărțite în legătură cu politica de coeziune în general și e normal să fie așa, pentru că sunt beneficiari și sunt donatori și e normal să fie așa. Însă întrebarea e diferită. Dacă ne-ar spune comisarul că tot am avea un deficit și cu această creștere de 6,8 la plăți, dacă tot am avea un deficit pentru încheierea acestor perspective financiare. De fapt, întrebarea pentru mine și pentru comisie ar trebui să fie cum se leagă acest lucru cu următorul cadru financiar multianual. Pentru că dacă nu se plătește, conform regulilor N plus 2, N plus 3, în unele reguli nu există astfel de limite de timp cum se leagă aceste 6,8% pe care încercăm să le terminăm până la finele acestui CFM, cum se leagă cu următorul CFM? Pentru că trebuie să fie plătiți niște bani în 2013, poate pentru coeziune, poate mai sunt niște lucruri pe care eu nu le știu. Întrebarea este, am văzut la sfârșitul ultimului an. 3,5 miliarde au fost unele țări care au venit cu facturile Uh, pentru că se temeau că li se vor lua banii altfel. Și eu vreau să întreb, dar e posibil să, în circunstanțe grave, să spui, uh, domnule, acesta e termenul, dacă nu îl respectați, nu vă mai plătim banii și îi pierdeți și gata? Eu cred că nu e corect. Această întrebare însă nu e clară pentru mine și poate că unii colegi înțeleg mai bine, dar eu aș vrea să știu cum se leagă aceste, aceste sume pentru 2013 cu începutul următorului cadru financiar multianual. Nu, noi întotdeauna visăm că o să începem în următorul an să primim uh, alți bani. Și e o întrebare deschisă și m-aș bucura să aflu și niște răspunsuri mai târziu și vă mulțumesc. Mulțumesc. În legătură cu problema RAL, am stabilit nou, ca 9 mai să existe un grup de lucru tehnic care să se întâlnească și pe 13 mai diferitele grupuri politice să discute și grup, președintele este chiar un liberal. Ian Mulder, George Lyon, Monica. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, zunächst einmal... Dragi colegi, dragi colegi, în primul rând înțeleg foarte bine faptul că trebuie să facem progres în chestiunea plăților, pentru că odată ce se stabilesc angajamentele, mai târziu trebuie să plătim facturile. Și statele membre stabilesc niște angajamente foarte generoase și după aceea se plâng atunci când uh, primesc nota de plată la sfârșit. Este o procedură care în această perioadă de dificultate financiară este mult prea complicată în toate statele membre. Și ar trebui, deci, să dezbatem acest lucru intensiv cu statele membre. Ce mă interesează la noul buget, și aici cred că mă alătur lui Alexander Alvaro, este următorul lucru. Pentru angajamente nu are rost să fim isterici, dar trebuie să întrebăm în ce măsură pot continua să crească angajamentele când noi nu, țin, nu facem față la plăți. Mi se pare justificat și o întrebare pe care avem dreptul să o punem. După aceea, cred că trebuie să ne întrebăm în permanență dacă cheltuielile sunt pertinente, durabile, uh, dacă stimulează competitivitatea, sigur că de acest subiect ținem cont de mulți ani încoace și Totuși, competitivitatea nu a crescut la fel în toate statele membre. Măsurile nu au fost transpuse la fel peste tot. Din potrivă, am constatat că s-au dezvoltat uh, diferite economii. Și, de fapt, vreau să spun că trebuie să ne punem mult mai multe întrebări în legătură cu anumite măsuri. Trebuie să le analizăm eficacitatea, durabilitatea, eficiența Trebuie să vedem ce efecte produc cu adevărat asupra cetățenilor. Nu trebuie să ne mai furăm singur căciula și să uh, ne tot învârtim cu programe de mai multe miliarde de euro. Și am o întrebare pentru comisie. Un domeniu provoacă deosebit de multe pagube economice în multe state membre ale Uniunii Europene. Eu m-am referit la Centrul de Combatere a Cibercriminalității. Știm că aici uh, Uniunea Europeană a investit mai multe sute de miliarde de dolari. Știți că atunci când se fură milioane de euro pe internet, ă, acest subiect este trecut sub tăcere, pur și simplu, și eu cred că ar trebui să combatem acest tip de criminalitate. Trebuie să reducem cât mai mult aceste pierderi. La această rubrică suntem departe de marjele de, uh, 100, de 50%. Și eu aș vrea ca acest centru de combatere a cibercriminalității să fie bine dotat, să fie la înălțimea uh, titlului pe care îl poartă. Deocamdată nu are resurse financiare, umane, nu sunt capabili să joace rolul. La fel și pedopornografia. În toată Uniunea Europeană, doar 5 persoane lucrează la acest centru. Și ne-am putea întreba dacă, dată fiind amploarea acestui fenomen, nu s-ar putea uh, spori finanțarea ca să beneficieze acest centru de resursele necesare, pentru că este cu adevărat ridicol cât de puțin bani primește. Maria Gracias, Iuta. Eu lamento că el comisario... Mulțumesc. Păcat că domnul comisar nu mai este aici, mai ales uh, pentru că uh, poate că a fost importantă intervenția raportoarei din umbră pentru socialiști, pentru rubrica 4, dar totuși nu pot să-i uh, comunic direct comisarului, dar sper că îmi vor putea răspunde colegii întrebărilor, mai ales în primul rând prezentarea care s-a făcut în legătură cu categoria 4 rubrica 4, mă scuzați, întreb eu dacă tradițional, după cum știți, a trebuit să se recurgă la instrumentul de flexibilitate pentru a se completa finanțarea programelor din rubrica 4. Întrebarea mea este dacă în acest buget pentru 2013, cu această uh, previziune care se face ținând cont că va trebui să se, uh, credeți că se va recurge la instrumentul de flexibilitate sau cu aceste resurse credeți că se vor acoperi toate necesitățile pentru această rubrică 4. În al doilea rând, Știm că pentru perioada 2011-2013 a existat o atribuire uh, adițională a 257 de milioane de euro pentru programul de vecinătate, vecinătatea din Sud, deci primăvara arabă, Marea Mediterană, etc. Și această finanțare suplimentară provine din realocarea unor resurse de la alte diferite instrumente, instrumentul de dezvoltare, instrumentul de preaderare și instrumentul de stabilitate, care totuși aici crește și nu știu dacă această creștere, ținând cont că parte din suma asta se va, va fi destinată vecinătății sudice sau dacă e vorba de aceeași creștere și pentru instrumentul de stabilitate ale cărei activități au sporit și e important în această perioadă în plană și în ultimul rând mă preocupă faptul că în acest document nu se face niciun fel de referire la instrumentul pentru democrația și drepturile omului, la instrumentul de asociere sau parteneriat cu noile, noile țări industrializate și nici Ba da, la dezvoltare se face referire. la aceste două, democrația și drepturile omului și uh, asocierea cu noile țări industrializate. Pentru păi că nu există nicio creștere aici, poate pentru că nu se prevede nimic sau pentru că pur și simplu l-au uh, exclus de acolo și au inclus pentru alte instrumente. Poate poate cineva explica. Mulțumesc. Mulțumesc. Dann die Antworten. Probabil că vom primi și răspunsurile, dar mai întâi vom da cuvântul unui nou coleg, domnul Plecovici. Sper că v-am pronunțat corect numele. Uh, mulțumesc, l-ați pronunțat foarte bine și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat uh, ocazia să iau cuvântul pentru prima dată în calitate de observator uh, din Parlamentul Croat aici în Parlamentul European, dar și uh, aș vrea să mă refer la cele câteva comentarii făcute de comisarul Lewandowski în prezentarea de astăzi, pe care a făcut-o în legătură cu proiectul de buget pe 2013. Cred că într-un mod foarte drăguț a spus că Croația reprezintă o problemă. Eu n-aș spune asta, aș spune că poate că nu e Croația soluția la situația de astăzi a Europei, dar cu siguranță uh, în cursul uh, anului 2013 va deveni o realitate. Va fi un an foarte deosebit pentru noi, pentru că în prima parte a acelui an vom beneficia de instrumentul de preaderare și după cum am înțeles, în a doua parte, adică după încheierea exercițiului de ratificare din toate statele membre de la 1 iulie 2013, vom fi stat membru. Și apoi, în conformitate cu acest fapt, se vor face niște adaptări, niște ajustări la cadrul financiar multianual și la bugetul pe 2013. Mă bucur și că suma financiară, suma negociată în ultimii ani, în timpul negocierilor noastre de aderare, este anexată la bugetul pe 2013 și se arată astfel destul de clar ce s-a stabilit între cele 27 de state membre și Croația, atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și în ceea ce privește veniturile. Vreau să subliniez că Croația va contribui la bugetul Uniunii Europene în a doua parte a anului 2013, mai mult sau mai puțin cu 260 de milioane de euro. Dacă ar fi fost aici domnul comisar, l-aș fi rugat să mai uh, detalieze puțin creșterea uh, unei anume părți a instrumentului de preaderare pentru 2013. Cred că asta arată nu numai că noi vom, ne vom schimba statutul, ci și poate că va fi o capacitate de absorpție mult mai mare în toate statele ce țin de instrumentul de preaderare. Mulțumesc! the commission. The commission, yeah. Also... Bun, acum uh, am încheiat uh, lista de vorbitori. Au fost câteva întrebări. Dorește cineva de la comisie să ne dea și un răspuns? Vă rog. Thank you, uh, Madam Chair. I will try to address some... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund la unele din întrebările adresate. Pe scurt întrebările domnului Godmanis, care se referea la uh, partea din, uh, angajam, din rest a lichide uh, reprezentată de coeziune. Cam două treimi din total, acesta este răspunsul. Cam două treimi din totalul RAL ține de coeziune. Și cum uh, a crescut procentual nivelul de plăți uh, fa și cum este legat această creștere de uh, Uh, viitorul cadru financiar multianual, Comisia estimează că cerințele minime pentru 2013, dacă aceste plăți nu sunt disponibile în bugetul pe 2013, o parte din aceste cerințe vor fi transferate pe următorul an sau în următorii ani, în funcție de nivel. Deci există o legătură ce nu e disponibil pentru plata următoarelor facturi va trebui să fie uh, rezolvat în bugetul anilor următori. În legătură cu rubrica 4, dacă Comisia are în vedere în faza aceasta să utilizeze instrumentul de flexibilitate, răspunsul este nu. S-au evaluat uh, necesitățile și marja la plafonul de cheltuieli de la uh, rubrica 4 este mai mare decât se prevăzuse inițial. E vorba de 390 de milioane aproximativ. Și astfel avem o oarecare marjă de manevră pentru a mai uh, pune la punct uh, alocările pentru anumite programe, creditele de angajament, mai ales pentru uh, statele din sudul Mediteranei și din vecinătate. Pentru acest instrument, mai ales pentru instrumentul de vecinătate, Comisia a ținut cont de propunerea de a crește suma alocată acestui instrument, dar a și ținut cont de faptul că deocamdată condițiile din anumite state sunt atât de nesigure încât uh, angajarea și plătirea fondurilor prevăzute nu poate fi garantată. De aceea va fi nevoie să se țină cont de modul în care evoluează situația în statele respective. În ceea ce privește de instrumentul pentru democrație și drepturile omului, după cum ați spus, propunerea Comisiei este să fie stabilizat la nivelul din 2012, în propunerea actuală de proiect de buget 2013. În cele din urmă, se propune o creștere pentru instrumentul de preaderare. Aceasta crește în mod semnificativ și acest lucru este legat și de faptul că se aplică reguli automate pentru aceste instrumente și deci în 2013 va exista un stimulent să se accelereze implementarea ca să nu se piardă fondurile alocate pentru acest instrument. Și astfel ajung la ultima parte a răspunsului meu. E vorba de data aceasta de coeziune și, într-adevăr, de întrebările domnului Godmanis, și anume dacă nu ar trebui să existe niște termene uh, automate pentru pentru uh, această regulă de N plus 2 pentru fondurile de coeziune în funcție de statul beneficiar. Regulile automate prevăd că dacă cererile de rambursare nu vin la 2 ani sau la 3 ani de când s-a făcut angajamentul, angajamentul respectiv se anulează automat, deci banii se pierd. De aceea însă nu putem să prevedem cu precizie cheltuielile pentru politica de coeziune, pentru că acum e greu să știm dacă la sfârșitul lui 2013 toate statele membre vor reuși să depună cererea de rambursare în perioada N plus 2, N plus 3 sau nu. Comisia deocamdată pornește de la ipoteza că o vor face, sau că unele dintre aceste sume vor fi plătite în 2014 pentru că până atunci se vor face anumite verificări, însă există și un element de nesiguranță aici. Însă dacă cererile de plată nu sunt depuse, atunci dezangajarea se produce automat. Mulțumesc, doamnă președinte! Okay, Um, Mulțumesc! Iată deci primele răspunsuri. Probabil că cu timpul vom avea mult mai multe întrebări și vom aștepta și răspunsuri corespunzătoare. Astfel am încheiat uh, discuția punctului referitor la bugetul pe 2013 și trecem acum mai departe. Deocamdată văd că doar cei doi coraportori uh, sunt aici de la uh, cadrul financiar multianual resurse proprii, însă cred că ei doi sunt în măsură să ne prezinte ce s-a întâmplat la Consiliul Afaceri Generale. Nu știu cine dorește să înceapă. Reimer? Macht auch die Stärke des Verhandlungsteams aus. Äh, ich bin auch um Entschuldigung. Da într-un spirit de cooperare și demn de spirit de echipă, o să fac ce se poate. Voi pleca însă pentru că am altă ședință, dar oricum lucrurile sunt clare. Suntem pe aceeași uh, lungime de undă. Luni, seara, grupul de contact, președintele Schulz uh, s-a reunit și apoi echipa de negociere s-a reunit ieri, imediat după Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg. Astăzi, în pauza de prânz, am făcut un debriefing cu ambasadorul danez. La Consiliul Afaceri Generale s-au discutat o serie de lucruri, s-au exprimat temeri în ceea ce privește uh, acele negotiation boxes, cadrul, cadrele de negociere și în grupul de contact luni și uh, la nivelul președinților s-au stabilit niște lucruri. Și în acest sens pot să spun că am discutat următoarele lucruri. În primul rând, tratatul de la Lisabona, procedura de codecizie Acestea trebuie să fie respectate cu multă scrupulozitate. Anumite intervenții au fost mai surprinzătoare. La Consiliu, ministrul Vamen a reamintit patru lucruri importante. În primul rând, faptul că președinția daneză se simte uh, foarte angajată vis-a-vis -vis, vis, -vis de de scrisoarea respectivă, apoi trebuie să existe acord peste tot, peste, în toate domeniile, apoi aceste cadre de negociere nu trebuie în niciun fel să se antepronunțe uh, față de alte uh, proceduri legislative, adică să nu existe o anticipare a acestora, iar președinția daneză este conștientă de aceste lucruri. În sfârșit, al patrulea punct, la Consiliul din iunie, președinția daneză nu va cere o decizie pe marginea resurselor proprii și nu pe bază de cifre, um, ci pornind de la aceste cadre de negociere, discuțiile vor continua mai apoi, după luna iunie. Noi, la debriefing, am examinat uh, documentele provenită de la Consiliu și am avut uh, uh, ocazia să prezint poziția noastră Consiliului într-un tabel foarte clar uh, și le-am spus toate bune și frumoase, însă nu uitați codecizia. Codecizia. Nimeni nu împiedică Consiliul să reflecteze. Poate să o facă. Trebuie să o facă. Dar să nu uităm distinția necesară între uh, opinia generală, care apoi, într-un proces normal de negociere, poate să fie o bază de negociere între cele două instituții și, pe de altă parte, tot ce înseamnă angajamente din partea Consiliului European. Așadar, pentru noi cerem o declarație solemnă a Consiliului și Comisiei uh, pentru a se exprima foarte clar pozițiile fiecăruia. Știm bine că asta merge mână-mână cu accelerarea procedurilor. Iar, în acest sens, știm bine că dorim să facem lucrurile cât mai în amonte. Președinția uh, daneză s-a arătat mai degrabă reticentă dar pentru noi asta este o poziție cât se poate de importantă și așteptăm ca astfel de întrevederi să aibă loc. În sfârșit, s-au reamintit uh, angajamentele părților în cadrul procedurii, astfel încât nimeni să nu se simtă lezat. Detaliile în cadrul discuției sau lucrurile mai controversate de exemplu, politica de coeziune, toate aceste lucruri puteți să le regăsiți în <laughs> informațiile de la agenția Europa și ele, de fapt, reflectă clivajele politice de la Consiliu. De asemenea, uh, în aceste documente și la nivelul protocolului provizional, dar și în comunicatele de presă, în toate aceste documente, așadar, se regăsește un text în engleză. The Council pending the adoption of the first acord politic al Consiliului, uh, dar după adoptarea de primă poziție a Parlamentului. Deci până acum e bine, dar după aia, abordarea generală în legătură cu pachetul legislativ e parțială pentru că anumite elemente sunt excluse, mai ales sumele care trebuie alocate politicii de coeziune, fi ineligibilitatea la diverse regiuni care vor fi hotărâte în conformitate cu noul cadru uh, financiar multianual european și stop, și acum în germană. Ne-au spus că acest text a fost elaborat serviciile de presă și că acest text nu reflectă exact ceea ce trebuie să reflecte. Uh, da, noi, când nu ne înțelegem, totdeauna dăm uh, vina pe interpret. Dar în cazul Consiliului se pare că dau vina pe serviciu de presă. Trebuie să monitorizăm această temă. Pentru că concluziile Consiliului din 2005 cu toate aceste pagine, cu procentaje, cifre și așa mai departe, care în acel moment mm, se părea că încă sunt posibile și care, pe care astăzi ele decideau, ar trebui să, să facă obiectul cu o decizie. Deci trebuie să urmărim situația, pentru că este o temă uh, la care ne-am referit de asemenea. Și propriile resurse, se, vor fi incluse într-un cadru de negociere la finalul lunii mai. Am spus și că întreaga tema flexibilității trebuie să se reflecte în mod adecvat în toate aceste lucrări, pentru că această armonie între uh, cheltuielile din cadrul financiar multianual și resurse proprii și flexibilitatea, armonizarea acestor trei concepte să uh, se reflecte suficient în uh, preparativele uh, Comisiei. Cam atât și îmi pare foarte rău, trebuie să plec, dar am încredere în colegii mei pentru că am colaborat foarte bine înainte. Doamna Haug, da, în regiunea mea Mă rog, există o vorbă, dar nu, <laughs> poate că, pot să, poate că nu prea pot să o reproduc acum, ca să mă refer la această situație. Dacă cineva are ceva de întrebat în legătură cu ce a spus domnul Böge, domnul Ivailo, nu? Se văd, văd că nimeni nu dorește să completeze nimic. Bun, restul vom citi, restul ce mai este de știut. Și acum trecem la punctul numărul 6. E vorba de Eh, bine, doamna Balzani nu este aici, deci trecem la punctul numărul 8. Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Dacă doamna Grelie, eh, care mm, se ocupă de această temă pentru comisia noastră, este de față, da, mulțumesc, doamnă președintă. Vă reamintesc că programul pentru uh, schimbările sociale și inovare reprezintă o propunere a Comisiei care dorează gruparea a trei uh, instrumente deja uh, existente, programul Progres, EURES și instrumentul european de microfinanțare Progres uh, în vederea simplificării și suntem de acord cu acest obiectiv. Am indicat deja la o precedentă reuniune că programul acesta ridică anumite semne de întrebare, mai ales faptul că se reuneau anumite dispozitive din obiectiv, beneficiarii, actorii și funcționarii erau foarte diferite. Și asta adăunează coerenței propunerii. Aș dori doar să indic propunerile pe care le-am făcut eu pentru a îmbunătăți acest text. Noi vom preciza spre deosebire de ce a indicat Comisia mai întâi, că proiectele nu pot fi judecate în funcție de dimensiuni, ci de plus valoarea europeană pe care o generează. E important și am văzut asta mai ales cu micile proiecte comunitare susținute în cadrul că facilității pentru microfinanțare. Am văzut că acolo într-adevăr exista plus valoare. În legătură cu instrumentul de microfinanțare, noi indicăm că acesta trebuie să fie consolidat și dezvoltat și de asemenea indicăm că dacă propunerea Comisiei permite parțial să se asigure accesul la serviciile financiare, ea lasă deoparte o, o, o parte complementară, și anume serviciile de însoțire a publicului care beneficiază de aceste programe și reamintim importanța acestei paralele și această complementaritate cu serviciile de însoțire adesea finanțate din Fondul Social European. Acum, din punct de vedere strict bugetar și în acord cu raportoarea și raportorii din umbră ai Comisiei pentru Ocupare, noi propunem o repartizare a finanțării între programe puțin diferită de cea de, propusă de Comisie și sugerăm ca suma alocată cheltuielor administrative ale Comisiei pentru fondul de gestionare a programului să fie de 2%. Și încă ceva, s-ar părea că, din punct de vedere bugetar, stabilitatea financiară uh, e la modă, deci e o uh, obligație de credit echivalentă, dar asta trebuie verificat. Deci am decis să uh, susținem validarea sumelor uh, propuse în, așteptarea uh, votării noului cadru financiar multianual, bun, în lumina celor adoptate de Parlament în, 2011, în iunie 2011, adică doream o creștere de 5% față de bugetul 2013. Ce que je pouvais vous dire, Madame la Présidente. Iată, doamnă președintă, asta e foarte pe scurt ceea ce am avut de spus. Doamna, uh, da, uh, amendamentele pot fi depuse mâine până la ora 10, mai spune doamna Grelie, și pe 31, de ma, pe 31 mai se va vota la Comisia pentru bugete. Da, o singură persoană s-a înscris la cuvântul Kosovski, spune doamna Haug. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Grelie pentru raport și pentru comentarii consider că ideea unui program unic e o evoluție importantă uh, pentru o mai bună coordonare a acțiunilor europene în domeniul ocupării și al politicilor sociale și, de asemenea, pe calea unei mai bune organizări a procedurilor. Uh, sunt de acord cu raportarea, așa nume programul pentru inovare socială ar trebui să susțină nu doar uh, proiectele mari, ci și cele de dimensiuni medii și mici, pentru că obiectivul este de a găsi noi soluții pe scară mai mică. Comisia vorbește despre necesitatea de a ajunge la o masă critică prin finanțarea doar a proiectelor de mari dimensiuni, dar eu cred că această uh, explicație nu se, nu se justifică în ce privește finanțarea conferințelor organizate de președinții. Eu sunt de acord cu cele spuse de doamna Grelie, dar consider că finanțarea conferințelor, de exemplu în ce privește excluziunea socială, combaterea sărăciei, etc., este conformă cu obiectivele acestui program. Deci consider că ar trebui să permitem această posibilitate. Însă, desigur, trebuie să ne gândim la faptul că aceste conferințe trebuie să servească obiectivelor programului. Raportarea de asemenea sugerează o nouă distribuție sau distribuire, mă scuzați, între diversele secțiuni ale programului. Întreb dacă nu ar trebui mai bine să respectăm uh, com- propunerea Comisiei. Cred că modificarea uh, propusă depășește competențele Comisiei noastre. Și nu știu ce să spun în legătură cu reducerea cheltuielor uh, pentru uh, programul Progres. Pentru că, până la urmă, EURES E un proiect, un program destul de nou. Și trebuie văzut cum funcționează. Și cred că divizarea resurselor între, între diverse secțiuni încă, trebuie, încă mai trebuie revizuită. Sunt de acord cu abordarea comisiei, însă aș putea sugera și o soluție alternativă, și anume, în locul resurselor neprogramate, să lăsăm uh, Comisiei rolul de a finanța diverse proiecte și de a transfera resursele între aceste diverse proiecte până la un procent de 5%. Sigur că autoritățile bugetare trebuie informate în legătură cu orice astfel de transferuri posibile. De asemenea, consider că e foarte important să coordonăm programele înspre mai bună lor eficiență. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Also, noch... Da, mulțumesc. Repetăm, mâine până la amiază e termenul de depunere a amendamentului și se va vota raportul Nu pe 31 uh, mai. Este mai ai ceva de adăugat? Doamna Grelie, dorem doar să răspund în legătură cu repartizarea între diversele programe. Într-adevăr, am văzut asta cu reprezentanții Comisiei Ample și diversi raportori în umbră. Am discutat acest subiect, dar poate vom verifica pentru mai multă flexibilitate. E vorba doar de o repartizare indicativă, de fapt. Dar mai putem discuta. deci e deja indicativă, mi se spune, într-un ton foarte agreabil. Doamna Haug, da, bun, am înțeles. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, atunci vom uh, vedea, așteptăm amendamentele pe care le vor depune colegii și apoi vom vedea. Bun, acum ajungem la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi și anume Programul Sănătate pentru Creșterea Economică. Doamna Vertman are cuvântul. Mulțumesc. Un procent important a produsului intern brus, brut și bugetul european este dedicat sănătății. Mulți cetățeni europeni lucrează în acest sector pentru o mai bună calitate de viață a cetățenilor noștri. E vorba și de un motor de creștere, mai ales ținând cont de perioada aceasta de criză. Comisia ne propune cel de-al treilea program comunitar Sănătate pentru Creșterea Economică și uh, propune includerea sa în uh, următorul pro, uh, cadru financiar multianual. Există patru obiective cu potențial important de creștere. Odată sistemele uh, inovatoare de sănătate, uh, apoi uh, o, un mai bun acces la servicii de sănătate și îngrijire, și îngrijire de sănătate, apoi o sporire a sănătății și apoi uh, protecția cetățenilor noștri um, în legătură cu amenințările uh, transfrontaliere la adresa sănătăților. Uh, bun, acum vom vedea până în 2020 că ne vor, vom avea o penurie de un milion de lucrători în acest domeniu al asistenței medicale, personal medical din sistemul de sănătate. Deci trebuie să creăm locuri de muncă. Se propune o finanțare de 60% cu mai mult de 400 de milioane de euro și există uh, o posibilitate în unele puncte de a se spori până la 80%. Eu am, până la 80%, mă scuzați. Am propus anumite amendamente din care probabil cel mai important e uh, trebuie ca amendamentele la modificare la cadrul financiar multianual trebuie incluse în acest text și uh, am intenționat poate să eliminăm unele puncte neclare din textul comisiei și uh, spun colegilor că dacă au vreo propunere sau idee suplimentară, sigur le stau la dispoziție și uh, vom face totul pentru a îmbunătăți textul raportului și aș dori ca acest text să treacă cu unanimitate, bineînțeles, Eh, concluzia generală e că noi trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest sector pe termen lung în Uniunea Europeană. Sigur că mm, avem și o problemă demografică. Noi suntem un eh, continent în, eh, pe care de îmbătrânire și dacă dorim să ne menținem competitivitatea, atunci acum și nu altcândva trebuie să ne suflecăm mânecile și să acționăm. Uh, Eh, din punct de vedere economic, eh, tema eh, sănătății este una foarte importantă. Cred eu că Comisia acționează corect și această propunere ar trebui să fie acceptată așa cum este ea formulată. Bun, termenul de depunere a amendamentelor este până pe data de 7 mai. În comisia noastră se va vota pe 31 mai. Și aștept cu mare interes opiniile dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, spune doamna Hau. Acum sunt în situația fericită de a fi și raportare din umbră. Și amendamentele uh, uh, care fac referire la buget mi se par corecte și le susțin în totalitatea lor și îmi imaginez că, iată, avem 14 sunt 14 amendamente, probabil că mm, colegii le-au putut uh, citi pe toate. Uh, bun, pe, sigur, sunt 3, 5, 7, 8, 9, 9, 10 și 15 au de-a face uh, la, mai, mai degrabă de comis, cu comisia Envi și nu neapărat cu comisia noastră. Uh, ei sunt cei care trebuie să modifice aceste aspecte. Doamna Vertman, eh, eu am impresia că există și anumite suprapuneri eh, în anumite amendamente. Există un amendament care eh, se referă la sporirea sferei de competență. Da, nu se referă doar la tabagism, la alcoolism, deci, e inclusă și uh, dependența de droguri. Dar eu cred că noi, la nivelul Uniunii Europene, nu cred că avem ceva de făcut aici, pentru că nu e una din competențele noastre. Uh, dependența de droguri în întreaga Uniunea Europeană uh, ține de domeniul dreptului penal, iar acesta nu este domeniul nostru de activitate. Uh, în Germania, de exemplu, legea care privește anestezicele spune că e interzisă utilizarea acestui tip de substanțe, însă nu e, penalizat, nu e penalizată utilizarea privată a acestor substanțe. Asta înseamnă că noi nu putem face nimic în materie de prevenție, însă putem să acționăm prin agenția de la Lisabona și care încearcă să identifice Uh, rutele, traseele de trafic uh, de droguri, sigur, droguri ilegale și uh, apoi în comun cu țări terțe să încercăm să închidem aceste canale, aceste căi de tranzit. În rest, practic, mâinile noastre sunt legate. Tutunul și alcoolul sunt droguri legale. Aici putem sigur să facem campanii contra fumatului sau consumului de alcool și plus că aceste acțiuni se adaptează scopurilor programului de uh, acțiune pentru sănătate. Este un program care deja există de șapte ani, uh, cu un buget mai mare de 400 de milioane de euro. Însă acești bani nu ne vor permite să întreprindem toate acțiunile pe care ne le-am fi dorit pentru sănătatea publică, dar în materie de bune practici și exemple aici, într-adevăr există uh, posibilități și uh, în ce privește obligativitatea de a prezenta rapoarte și așa mai departe, da, sunt de acord. Acum, în ce privește evaluarea, există criterii care ar trebui încă de la început stabilite. Bune practici, care, sigur, sunt de competența noastră ca comisie de bugete, pentru că noi suntem aici ca să garantăm că banii sunt cheltuiți corect. Dar acum, Eh, din nou eh, îmi eh, ocup rolul de președinte și dau cuvântul doamnei Mazzoni. Mulțumesc că iau cuvântul ca raportare din umbră pentru PPE. Cred că propunerea comisiei este una bună și cred că, într-adevăr, ea foarte bine obiectivul de a armoniza programul pentru sănătate cu obiectivele strategiei Europa 2020 și se concentrează pe ipoteza unui program care să promoveze inovarea durabilitatea și incluziunea. Filozofia fundamentală e cea că trebuie soluții inovatoare pentru că avem o carență de personal și să utilizăm eficiența cu servicii mai adaptate nevoilor cetățeanului. Punctul de plecare mai ales având în vedere competențele comisiei noastre, e uh, valoarea sănătății, sănătatea văzută ca un factor de creștere economică. Deci cu implicații de caracter economic, deci se evaluează incidența fundamentală a nivelului sănătății cetățenilor asupra dezvoltării economice a Uniunii Europene. Cred că foarte corect, e foarte corect observația raportoarei în legătură cu calcularea incidenței acestui sector pe bugetul general. Poate acolo. Bine, dar nu intru pe fond pentru că nu am competența în acest sens. Sunt de acord și cu propunerile făcute de uh, raportoare, dar uh, am uh, anumite observații de făcut. În primul rând, uh, raportoarea se oprește mai ales asupra intenției de a sublinia necesitatea de a se opera în domeniul prevenției, lupta împotriva fumatului, alcoolului, cum spunea și președinta, să introducem și uh, combaterea utilizării drogurilor. Sunt de acord cu ce a spus președinta uh, în legătură cu uh, toxicomanie. Apoi, raportoarea uh, propune o modificare față de criteriul obezității și face referire directă la parametrii nutriționali. Cred că și aceasta este o problemă cu care pot fi de acord. Însă nu cred că pot fi de acord cu atenția exclusivă uh, concentrată uh, sau acordată luptei împotriva fumatului și a consumului de alcool, într-un moment în care inclusiv comisia le identifică Uh, într-o listă care pare a fi exhaustivă a cauzelor, uh, riscurilor principale de deces prematur. Eu cred că o astfel de listă ar putea crea un dezechilibru în acțiunile pe care le vom propune și de altfel ar putea să ne îndepărteze de la niște acțiuni care sunt uh, mai importante pentru Uniunea Europeană și care luptă împotriva unor factori de risc, adică factorii eh, ce eh, țin de poluarea mediului. Deci dacă dorim să facem o listă care să fie cu adevărat utilă <clears throat> pentru o politică de prevenție completă, eu cred că trebuie să identificăm și eh, patologiile cronice cauzate de poluarea mediului, smogul, dioxidul de carbon, Mm, emisiile provenite de la industriile cele mai periculoase și așa mai departe. Să facem de asemenea și o referire la lipsa uh, de exercițiu fizic, de activitate fizică, pentru că și acesta, și acesta, este, și acesta este un factor uh, important și asta ne-o spun studii științifice publicate, inclusiv de OMS, că și asta este una din principalele cauze ale unor boli cronice raportoarea dorea să intervenim, să îmbunătățim pentru a îmbunătăți textul uh, cooperând între noi uh, dar ea își împărtăși o nedumerire legătură cu paragraful 6 care invită statele membre să insereze în programele naționale sănătatea ca o prioritate și să utilizeze resurse, resursele uh, comunitare. Dar această indicație nu este și explicată în uh, regulamentul propus. Eu cred că e important ca această indicație să fie prioritizată, ba chiar uh, văzută ca o condiție pentru acordarea fondurilor, dar lucrul acesta trebuie clarificat mai bine în reglementare ca fiind un criteriu de admisibilitate sau ceva de genul acesta. La alineatul 10, uh, și acolo am niște dumeriri în legătură cu Propunea unei indicații de preferință pentru țările cu un venit național brut de sub 90%. Eu cred că măsurile pentru a promova sănătatea nu trebuie să țină cont de aceste diferențe, ci să permită tuturor o poziție de egalitate pentru accesul la resursele europene. Încă două observații în final, la alineatul 16 se vorbește despre admisibilitatea criteriului de uh, incluziune a multifondurilor, dar nu se explică lucrurile. Cred că ar fi bine să explicăm mai bine în uh, regulament utilizarea acestui criteriu multifonduri și, în ultimul rând, alineatul 22 vorbește despre gestionarea de către Comisia Europeană și eu consider că formularea asta bazându-mă pe experiența din trecut, spuneam că formularea înseamnă că se dă deoparte principiul guvernării, guvernanței uh, la mai multe niveluri, care cred eu că ar trebui promovată în toate acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii Europene. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. S-au făcut aici multe comentarii, dar dacă nu vorbim despre constrângeri bugetare, mi-e teamă că amendamentele noastre ar trebui să se refere la raportul doamnei Grostet. Ea se ocupă de asta la Comisia Envi și trebuie cumva să ne aliniem uh, pe această direcție. Dacă dorim modificări și modificări de conținut și nu cosmetice, dacă vorbim de punere în aplicare, eu cred că toate chestiile, chestiunile acestea trebuie să meargă pe la Comisia Envy. Noi avem un aviz și el se referă la buget, la modul în care este el folosit și gestionat. Vreau ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Foarte bine. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Vertman, doriți să trageți concluziile. Da, mulțumesc pentru concluzii, pentru sugestiile oferite. Poate vom putea să ne întâlnim în curând, să discutăm și să îmbunătățim atât cât se poate textul nostru, împreună cu coordonatorii, bineînțeles. Mulțumesc foarte bine, cred că am ajuns la sfârșit, la sfârșitul agendei sau ordinei de zi poate nu la sfârșitul sfârșitului, ci la sfârșitul ordinei de zi. Mulțumesc pentru că unii colegi au rezistat până la sfârșit. Următoarea comisie, buget, pe 8 mai. Deci, ne vedem atunci la orele 15. Până atunci, toate cele bune, la revedere!